Colegi, l'ordine del giorno reca la relazione. Stimați colegi, acum pe ordinea de zi se află raportul doamnei Andrichene în ce privește drepturile omului în lume în anul 2009 și politica europeană în acest domeniu. Dăm mai întâi cuvântul doamnei raportor pentru patru minute. Doamna Andrichene, vă rog. Pirmininke, aș kalbėsiu lietuviškai. Vă mulțumesc. Astăzi am să vorbesc în limba lituaniană. Stimată doamnă înalt reprezentant, mă bucur să vă văd uh, astăzi aici pentru că vom purta o discuție deosebit de importantă. Este prima discuție cu un caracter politic de când a început să funcționeze Serviciul European de Acțiune Externă. Discuția de astăzi uh, asupra unui raport care va fi votat mâine va aborda chestiunea drepturilor omului în lume în anul 2009. Doamna Ashton nu este uh, vinovată pentru toate acțiunile care au, sunt menționate în raport, pentru că e vorba despre perioada 2008-2009, în timpul căreia acest serviciu nu exista și nici doamna Ashton nu avea această funcție. Însă, asta nu înseamnă, stimată doamne Ashton, că nu aveți o răspundere pe viitor. Și aici, la Parlamentul European, vom face în așa fel încât toate scopurile și ambițiile uh, Uniunii Europene în domeniul politicii externe să fie îndeplinite. A trecut un an de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și serviciul pe care îl conduceți și-a început activitatea în urmă cu două săptămâni. Astăzi, Parlamentul European vrea să transmită un mesaj clar tuturor instituțiilor europene. Acest nou serviciu european de acțiune externă trebuie să acorde o atenție deosebită uh, drepturilor omului și respectării acestora peste tot în lume. Și acest lucru trebuie să se reflecteze în structura acestui serviciu. Trebuie să evităm ca chestiunile legate de drepturile omului să dispară din lista de priorități a politicii externe UE. Uh, Parlamentul European propune crearea unei funcții de reprezentant special pentru drepturile omului. Și acești reprezentanți ar trebui să fie prezenți în acele țări în care nu există o reprezentanță diplomatică a Uniunii Europene. Ei ar trebui să aibă uh, uh, misiunea de a supraveghea situația drepturilor omului în țările respective. Știm că majoritatea statelor membre sunt de acord cu această idee și sperăm ca ea să devină realitate. În raportul pe care uh, Parlamentul European îl va vota mâine, vorbim și despre activitățile instituțiilor europene într-un mare număr de domenii. Lupta împotriva poluării, lupta împotriva terorismului, lupta împotriva violențelor a căror victime sunt femeile, lupta pentru uh, respectarea libertății de cult, a libertății de exprimare, a drepturilor copiilor și așa mai departe. Și vorbim și despre rolul pe care l are de jucat Uniunea Europeană în instanțele internaționale, precum uh, la ONU, la Consiliul Europei și alte asemenea instanțe. Raportul meu a fost susținut de un număr mare de uh, membri ai Comisiei, Subcomisiei pentru Drepturile Omului și ai Comisiei pentru Afaceri Externe. Majoritatea au votat pentru, uh, niciunul împotrivă și doi s-au abținut. Vreau să vă atrag atenția asupra anexelor unde uh, am enumerat cazurile individuale pe care le-a evocat Parlamentul. Am să vă dau două exemple. Știați că astăzi ar fi trebuit să acordăm premiul Saharov domnului Farineas, dar a fost imposibil să îl decernăm în persoană pentru că dumnealui nu a obținut autorizația de a ieși din teritoriul, uh, de pe teritoriul Cubei. Este o rușine și sper că veți găsi un mijloc pentru a transmite autorităților din uh, Cuba regretul și uh, protestele noastre față de această atitudine. Astăzi, curtea din Rusia trebuia un tribunal din Rusia, mă scuzați, trebuia să uh, dea un verdict în procesul împotriva lui Mihail Khodorkovsky și împotriva lui Platon Lebedev. Dar, de fapt, acest proces este dovada însăși a absenței respectării statului de drept și a independenței justiției în Rusia. Ar trebui ca justiția echitabilă să fie o regulă și nu o excepție în Rusia. Sperăm că președintele Medvedev va avea cu adevărat voința de a-și moderniza țara și să o și facă uh, în practică. Mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei vicepreședintă Ashton. Thank you very much, uh, uh Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați eurodeputați, vineri am sărbătorit Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Am subliniat astfel munca indivizilor și organizațiilor din întreaga lume care luptă împotriva încălcării drepturilor omului, inclusiv și în mod specific împotriva discriminării. În acest an m-am întâlnit cu uh, Ashina Badi, care e câștigătoarea Nobelului pentru pace, și am discutat de asemenea în Statele Unite cu adepți uh, ai drepturilor omului care militează pentru drepturile omului în lume și voi continua să fac acest lucru. Uh, după cum am spus și mai devreme, mă aștept ca toți colegii de la Bruxelles și toți șefii delegațiilor Uniunii Europene să facă același lucru. Acum șase luni am venit în fața dumneavoastră și am prezentat viziunea politicii Uniunii Europene pentru drepturile omului. Astăzi vreau să vă explic cum a progresat munca noastră de atunci și cum văd eu munca pe viitor, cu susținerea Serviciului European de Acțiune Externă. În primul rând, vreau să vă spun că sunt recunoscătoare, pentru doam- sunt recunoscătoare doamnei Andrichiene pentru raport. Acesta complementează raportul anual al Uniunii Europene privind drepturile omului și prezintă viziunea Parlamentului European asupra modului în care putem să ne îmbunătățim munca pentru apărarea drepturilor omului. Și e o chestiune pe care eu o împărtășesc. Acțiunile Uniunii Europene sunt bine reflectate în raport. Atacurile asupra adepților drepturilor omului, violența sexuală, utilizarea de noi tehnologii pentru a reduce libertatea de exprimare, să numesc doar câteva. Vreau să-i mulțumesc doamnei Andrichene pentru că a reușit să cuprindă mai mult de 400 de amendamente în acest raport foarte util și informativ. Acesta acoperă multe subiecte. Vreau să mă refer la trei progrese importante din ultimele luni. În primul rând, Uniunea Europeană a făcut eforturi pentru a promova drepturile omului la nivel multilateral. Într-o sesiune foarte uh, bună a Consiliului ONU al Drepturilor Omului, Uniunea Europeană a avut o poziție unită pe rezoluții cum ar fi uh, fâșia Gaza și raportul Goldstrom. De asemenea, Uniunea Europeană și-a atins obiectivele privind obținerea unei rezoluții privind Burma, uh, privind Birmania, Republica Democrată Congo și uh, pedeapsa cu moartea. Toate acestea au fost votate cu o foarte strânsă majoritate, cum ar fi și rezoluția uh, canadiană privind Iranul, în al doilea rând, în iunie, vă spuneam că am început activitatea la o nouă politică pentru drepturile omului. Este uh, un proces în care Parlamentul European, mai ales doamna Hautela și subcomitetul pentru care lucrează, au, și-au adus contribuția importantă. De asemenea, ONG-urile au fost implicate și am rugat pe șefii serviciilor mele uh, să prezinte, uh, să prezinte rezultatele acestor consultări și modul în care putem să le aplicăm. Și contez pe parla- sprijinul Parlamentului European. De asemenea, am început munca pentru a eficientiza um, legislația destul de fragmentată în domeniul drepturilor omului, pentru a o uh, aduce împreună, pentru a o face mai clară. Și sunt motive serioase pentru modul în care politicile noastre au crescut atât de mult, s-au extins atât de mult, dar este un motiv bun să facem un bilanț înainte de a merge înainte. Și văd trei linii pe care putem să acționăm pe viitor. În primul rând, Europa trebuie să susțină în continuare drepturile omului la nivel global. Trebuie să depunem eforturi la ONU și să nu cădem în ispita de a ne dilua um, poziția în dialog cu partenerii noștri. Trebuie să găsim modalități inovatoare de a discuta cu partenerii pentru a ne promova uh, poziția, cum ar fi, cum am făcut-o la secretar, Secretariatul General al uh, ONU în ceea ce privește pedeapsa cu moartea. Apoi, trebuie să avem inițiative care să fie specifice fiecarei țări. Trebuie să ne revizuim prioritățile uh, și să vedem cum putem să folosim cel mai bine instrumentele pe care le avem, să facem, să facem schimb de experiențe cu privire la protecția copiilor sau cum să combatem munca forțată a copiilor. De asemenea, drepturile omului trebuie să fie vizibile și în activitatea Serviciului European de Acțiune Externă, în toate părțile serviciului și toate acțiunile externe, fie că vorba de comerț, de dezvoltare, uh, de politică externă și de securitate, drepturile omului trebuie să facă parte din aceste politici. Aceste lucruri vor fi tratate de toate serviciile noastre, inclusiv de delegații, care vor monitoriza situația drepturilor omului pentru a promova obiectivele Uniunii Europene în materie de drepturile omului. Drepturile omului sunt la baza identității noastre europene și stau la baza activității noastre în lume. Am construit mecanisme eficiente pentru a promova drepturile omului. Avem, de asemenea, dialoguri cu societățile civile și cu parlamentele naționale. Finanțăm, um, finanțăm foarte multe proiecte pentru apărarea drepturilor omului în mai mult de 100 de țări. De asemenea, cu acest nou serviciu, vreau să mă asigur că politica noastră în materie de drepturile omului este eficace și este bine țintită și firul roșu, roșu care trece prin întreaga politică noastră externă să fie acesta, al drepturilor omului. De aceea salut raportul de astăzi și vreau să închei felicitându-l pe Guillermo Farinas pentru că a primit uh, premiul Saharov. Mulțumesc! Grație, um, ora... Vă mulțumesc. Acum încep intervențiile numele grupurilor politice cu PPE-ul. Începem, domnul Vaidere, un minut și jumătate. Doamna Vaidere, mă scuzați. Vispirms vēlos sveikt Andrekienas kundzi ar Mulțumesc. Stimată doamnă președintă, doamnă Ashton, în primul rând vreau să o felicit pe doamna Andrichene pentru acest raport votat practic în unanimitate și mulțumesc și doamnei Ashton pentru prezentarea dumneei cumprizătoare. Raportul privind drepturile omului ne arată cât de critică este situația în țări cu care de ani de zile tot dialogam pe tema drepturilor omului. În raport se insistă asupra faptului că Rusia nu îndeplinește decât una din cele șase condiții semnate cu Georgia. Și foarte mulți cetățeni nu se pot întoarce în Abhazia și în Oseția de Sud. Astfel de conflicte trebuie soluționate și de aceea vreau să vă atrag atenția asupra acestor probleme. E inadmisibil ca Uniunea Europeană să depună eforturi și să ia tot felul de măsuri fără niciun rezultat. Și de aia e clar că în domeniul drepturilor omului trebuie să existe îmbunătățiri. În primul rând, trebuie să avem o strategie clară a drepturilor omului, care să stabilească nu doar uh, ceea ce trebuie făcut, ci și o structură care să ne garanteze o evaluare a rezultatelor noastre. În al doilea rând, Evaluarea situației drepturilor omului trebuie să se facă în funcție de experiența noastră și de criteriile noastre bine definite și nu putem să ne schimbăm opinia din cauza presiunilor exercitate de o sară terță sau din cauza intereselor economice. Și în al treilea rând, e nevoie de consultări cu ONG-uri internaționale pentru a garanta respectarea drepturilor omului. Serviciul European de Acțiune Externă trebuie să aibă această prioritate în toate acțiunile sale. Vă mulțumesc. În numele grupului al uh, socialiștilor, progresiștilor și democraților, doamna de Kaiser, două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Acest raport practic e cât o cărămidă. E foarte cuprinzător în ceea ce privește drepturile omului, însă în același timp uh, e și cam stufos, e cam greu de citit, e prea lung, însă nu e nu e, ca, nu e vina doamnei raportor, ci a celor 400 și ceva de amendamente care au trebuit integrate și de aceea o felicit pe doamna raportor. De asemenea, se arată că drepturile omului în cadrul politicilor europene reprezintă o temă complexă, multidimensională. Și de aceea, doamna Ashton, când Parlamentul European vă cere un raportor special pentru drepturile omului, o direcție generală pentru drepturile omului, o pregătire specială personalului din de- delegațiile UE în străinătate și printre acești oameni o persoană care se ocupe specific de respectarea, de urmărirea situației drepturilor omului în țara respectivă. Deci Parlamentul dorește astfel de structuri nu pentru a birocratiza și mai mult acest domeniu, ci pentru că, într-adevăr, trebuie făcute multe în acest domeniu. În raport se vorbește despre uh, încălcările grave care există, însă nu se arată doar erorile. Uh, se uh, arată care sunt și rezultatele, greșelile și ce sfaturi putem da. Deci, până la urmă, oglindește bogăția lucrărilor Uniunii Europene. E un ansamblu de instrumente care pot fi folosite pentru a promova democrația în statele lumii. Trebuie să-i convingem pe interlocutorii noștri că drepturile omului nu sunt o stabilă în caza creșterii și a comerțului internațional, nu sunt o povară enormă, ci sunt o valoare adăugată în ceea ce privește stabilitatea și prosperitatea. Și, stimată doamnă Ashton, dumneavoastră ați preluat foarte bine standardul drepturilor omului și v-ați marcat clar, um, uh, v-ați, um, ne-ați arătat clar care este contribuția dumneavoastră deja, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Vă mulțumesc, domnul Donskis, de la al de două minute. Vă mulțumesc. Doamnă președinte, dragi colegi, în primul rând aș vrea să o felicit pe doamna raportor și pe toți parlamentarii care au înaintat amendamente sau care au luat parte la discuții. Le mulțumesc pentru interesul lor și pentru eforturile depuse pentru elaborarea și perfecționarea acestui raport. Cred că s-a făcut față așa cum trebuia acestei provocări și ONG-urile de asemenea ne-au ajutat foarte mult, ceea ce ne-a permis să îmbunătățim raportul în mod semnificativ. Deci de aceea vă invit să adoptați acest raport care oglindește așa cum trebuie poziția Parlamentului. Aș vrea de asemenea să le cer colegilor să nu se oprească asupra chestiunilor deja dezbătute. Există multe țări care sunt uh, practic sufocate de problemele lor, însă dacă am reacționat prea mult conform acestui raport, ne-am pierde eficiența și ar vrea să atrag atenția colegilor asupra anumitor amendamente care nu au fost incluse în versiunea precedentă. De exemplu, pedepsa capitală în Arabia Saudită despre Este un produs care este folosit și care ar trebui să fie interzis. De asemenea, să nu uităm uh, și angajamentele din raportul uh, pe 2007. Ceea ce privește orientările, Deci orientările care sunt în vigoare pentru ei ar trebui să fie aceleași și pentru persoanele care nu respectă drepturile omului și sper că aceste recomandări să fie adoptate. Vă mulțumesc în numele verzilor. Are cuvântul doamna Hauta la două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i urez bun venit în alte reprezentante în Parlamentul European astăzi. Vreau să o felicit cu căldură pe doamna Andrichiene pentru munca depusă am avut o colaborare excelentă și de aceea am putut să adoptăm aproape în unanimitate acest raport în Comisia pentru Afaceri Externe. Eu am fost norocoasă să fiu invitată în această toamnă să particip la discuțiile dintre statele membre privind modul în care Uniunea Europeană poate să-și îmbunătățească politica uh, în domeniul drepturilor omului. Și cred că acum ne aflăm într-un moment istoric. Putem să cerem o revizuire a politicii europene în domeniul drepturilor omului, așa cum ați indicat și dumneavoastră, doamnă Ashton. Recomandarea mea ar fi ca acest proces să fie cât mai inclusiv și mai deschis cu putință și v-aș recomanda să prezentați în timp util o comunicare Parlamentului European și Consiliului astfel încât să avem o discuție și un angajament la nivel înalt. Astăzi e foarte important să ne reamintim că tratatul de la Lisabona plasează respectul drepturilor omului în centrul politicii externe a Uniunii Europene. De aceea, trebuie să avem structurile necesare pentru a face acest lucru. Știm că în alta reprezentantă, dumneavoastră, sunteți angajată față de drepturile omului și de structuri democratice. În Serviciul de Acțiune Externă, da, ați putea să ne spuneți ce ar însemna acest lucru în practică și, de asemenea, puteți să ne dați un angajament angajamentul pe care l-ați făcut în Parlament în vară. De asemenea, v-aș îndemna să stabiliți un grup de lucru uh, pe drepturile omului la Bruxelles, pentru că dacă vrem mai multă coerență în politica Uniunii Europene, avem nevoie de o structură permanentă. Și, în ultimul rând, vreau să vă mulțumesc pentru eforturile de a aduce statele membre împreună vinerea trecută la Oslo, la ceremonia de decernare a premiului Nobel. Eu cred că fără eforturile dumneavoastră nu s-ar fi întâmplat acest lucru și acest lucru reprezintă de fapt o bază foarte bună pentru o activitate comună, mai clară și mai eficace a Uniunii Europene în lume în domeniul drepturilor omului. Grazie per il grup. Mulțumim. Acum, în numele grupului conservatorilor și reformatorilor europeni, domnul Șimanschi pentru un minut jumate. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vreau și eu să-mi unesc vocea cu celei a antevorbitorilor mei și să mulțumesc doamnei raportor pentru această muncă excelentă. Haideți să nu uităm că grupul religios cel mai discriminat în lume este cel al creștinilor sunt discriminați, agresați, uneori uciși peste tot în lume. Și Uniunea Europeană tace, comunitatea internațională tace, face mult prea puține lucruri și îi sunt recunoscător doamnei Ashton pentru că a făcut mai mulți pași în ultimul timp pentru a lua apărarea creștinilor. Este uh, indispensabil ca țări precum Irakul sau Algeria uh, să înțeleagă că trebuie să luăm în considerare, trebuie să ia în considerare și să acorde atenția cuvenită acestei minorități. Acest lucru este valabil și pentru țări precum Sudanul. Noi nu putem să încheiem acordul de liber schimb dacă drepturile fundamentale nu sunt respectate în țările respective. Trebuie să avem un angajament constant pentru a apăra libertatea religioasă în lume. La Parlamentul European, zilele acestea, am putut să ne întâlnim cu episcopi uh, din uh, Liban și din uh, Irak. Ei ne-au povestit experiențele lor și noi trebuie să ne exprimăm solidaritatea cu dumnealor și cu toți creștinii din aceste țări. Dacă nu o vom face, atunci punem sub semnul întrebării credibilitatea noastră în față cu restul lumii. Vă mulțumesc acum în numele grupului GUE, doamna Vergia, pentru un minut. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Pentru un moment... Nous avons aussi adop- Am adoptat raportul GAL și un raport privind traficul de ființe umane, altul privind Ordinul de Protecție Europeană, adică drepturile victimelor. Și pun pe același uh, plan și uh, respingerea uh, permisului unic prin care am respins o propunere prea discriminatorie față de imigranți. Și nu voi uh, vorbi acum și despre premiul Saharov. Să nu uităm că o serie de colegi au standarde duble în ceea ce privește standardele în domeniu. Pentru mine libertatea de cult e la fel de importantă ca și cea de a nu crede. Să nu uităm că și cei care nu cred atei sunt persecutați peste tot în lume. Raportorul a refuzat anumite amendamente E vorba de niște concepte internaționale, libertate de concepție, de gândire, de cult. De ce 15 aliniate privind creștinii și doar 6 privind libertatea de expresie? De ce nu-i nimic despre sindicaliști? De ce aceste standarde duble? Aceleași țări, Irakul, Iranul, Rusia, Bielorusia și Cuba, bineînțeles, sunt uh, trase de urechi, însă nu se menționează multe cazuri din Africa, din Maghreb, unde activiștii pentru drepturile omului și democrația sunt uh, încercați din greu, mai ales în Libia sau chiar și în Tunisia. Nimic despre Columbia, de asemenea. Deci sper că această dezbatere să ne permită să avansăm. Trebuie să avem o poziție echilibrată, un discurs echilibrat pentru a avea într-adevăr o concepție universală a drepturilor omului. Și avem foarte multe încă de, de făcut și v-am ascultat, v-am înțeles, doamne Ashton, v-am auzit. Vă mulțumesc. Acum pentru grupul uh, Libertate și Democrație, domnul Provera, un minut și jumătate. Grație. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să încep prin a mulțumi doamnei raportor pentru faptul că a acceptat unele dintre amendamentele mele în ce privește libertatea de cult. Și vreau să spun că nu mă miră succesul pe care l-a avut raportul dumnea ei. Există mai multe fapte tragice în care au fost implicați mai mulți credincioși peste tot în lume împiedicarea libertății de cult a devenit uh, ceva la ordinea zilei în ultimii ani și în multe țări din lume. Libertatea de cult devine în mod paradoxal o temă din ce în ce mai delicată, deși este, ca să spun așa, libertatea cea mai firească și mai indiscutabilă. Din aceste motive vreau să refac o propunere pe care am mai făcut-o deja și anume de a redacta un raport specific anual pentru a verifica în ce măsură libertatea de cult este respectată în lume. Datorită unei asemenea raport, am putea să avem elementele necesare pentru a lua măsuri preventive și bine țintite. Vă mulțumesc acum în numele neafiliaților doamna Sinclair, un minut și jumătate. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Generații de copii din Uniunea Sovietică au crescut învățând că Stalin era cel care a inventat motorul cu combustie internă, iar europenii cresc învățând că Uniunea Europeană respectă drept și apără drepturile omului. Dar ce am făcut oare, de fapt, practic? Raportoarea subliniază faptul că Uniunea Europeană, în contact cu junta din Birmania, nu are o poziție uh, uh, puternică deloc și ce se întâmplă cu deportările forțate care au avut loc din Belgia în 1999, când era premier Guy Verhofstadt? Ce se întâmplă cu deportările forțate ale romilor din Franța în acest an? Poate că nu putem să ne așteptăm la foarte multe de la Serviciul European de Acțiune Externă. La Bruxelles, săptămâna trecută, Amnesty International a um, exprimat preocupări cu privire la Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii Europene. Uh, Săptămâna trecută la Comisie am acuzat președinția belgiană pentru faptul că este o președinție fantomă și am fost surprins când președinția a fost de acord cu mine. Au spus că exact asta vor să fie. Deci pot să întreb pe doamna pot să rog pe doamna Ashton să vină la Comisia pentru Drepturile Omului pe 10 ianuarie și să facă să ia parte la un schimb de opinii cu privire la rețeaua de drepturile omului și să ne explice ce înseamnă cuvântul acțiune pentru dânsa. Ehm, Vă mulțumesc. Acum dăm cuvântul celorlalți oratori care s-au înscris. Începem cu domnul Cacimarec pentru un minut și jumătate. Doamnă președintă, stimați colegi, mulțumesc doamnei raportor Andrichiene pentru acest raport asupra drepturilor omului din anul 2009. Nu a fost o misiune ușoară, deoarece Trebuie să acordăm toată atenția respectării drepturilor omului și trebuie să ne angajăm în, pentru a le apăra peste tot în lume. Mi se pare că ar trebui să verificăm mai des dacă instituțiile pe care le-am mandatat noi care își respectă angajamentele. Pentru că altfel peste un an riscăm să facem aceleași observații precum în raportul actual. Da, spunem că trebuie ca drepturile fundamentale să fie respectate, dar acest lucru nu este suficient. Trebuie să ne asigurăm că diferitele țări despre care vorbim în acest raport își vor îmbunătăți politica, nu vor mai încălca așa des aceste drepturi. Trebuie să facem asta într-un mod cât se poate de activ și trebuie neapărat să creăm un post de înalt reprezentant pentru drepturile omului. Printre obiectivele politicii externe Uniunii Europene ar trebui să se afle această prioritate a garanta respectarea drepturilor omului peste tot. Dacă reușim să facem acest lucru, următoarele rapoarte pe această temă în anii viitor vor fi mai subțiri. Mulțumesc, acum are cuvântul Domnul Zemke, pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur foarte mult să pot lua cuvântul azi aici. Azi analizăm un raport anual care se împarte în două părți, două domenii. Primul domeniu este o încercare de a monitoriza apărarea drepturilor omului la nivel global în anul 2009. Și cel de-al doilea uh, domeniu se referă la politica europeană. Trebuie să răspundem la următoarea întrebare. Oare în anul care a trecut am făcut progrese în ceea ce privește respectarea drepturilor omului? Și din păcate nu putem să spunem da. Cu siguranță nu putem să vorbim despre progrese în acest domeniu în anul 2009 să ne gândim aici la pedepsa cu moartea, la tortura care este utilizată în multe state, la violența împotriva femeilor și, de asemenea, la munca forțată, la care sunt supuși mai multe milioane de copii la nivel mondial. Și acum cel de-al doilea domeniu, politica Uniunii Europene. Obiectivele noastre, valorile noastre sunt uh, necontroversate, dar grija noastră cea mai mare este că Uniunea Europeană ar putea și ar trebui să militeze mai mult pentru drepturile omului. Eu sunt de acord cu propunerile din acest uh, text, însă, dacă toate acestea ar fi adevărate, tot ce e adevărat ce se scrie în aceste recomandări, atunci am respectat într-adevăr drepturile omului. Mulțumesc, mulțumesc. Are acum cuvântul domnul minut. Vă mulțumesc, președinte. Raportul doamnei Andrei Cheine este un document de referință <laughs> remarcabil pentru toți cei care se exprimă privind drepturile omului. E bine să împărtășim învățăminte cu partenerii noștri internaționali la nivel uh, al drepturilor omului. Chiar dacă unele țări sunt în plin ev mediu în ceea ce privește drepturile omului, UE nu ar trebui să aibă o, po- o poziție prea arogantă criticile adresate autorităților din statele care încalcă drepturile omului ar fi mult mai credibile dacă cele 27 de state membre ar accepta, fără nicio excepție, să uh, pună în executare hotărârile CEDO. Care este însă situația actuală? Nu credeți că ar trebui să luăm un angajament solemn pentru a nu mai lăsa nici cea mai mică umbră de îndoială asupra dorinței autorităților noastre de a respecta Uh, organele create de noi. Vă mulțumesc, doamna Lochbiller, un minut și jumătate. Stimată doamnă președinte, stimată doamnă Ashton, Uniunea Europeană are foarte multe instrumente pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului în multe state. Uniunea Europeană este o putere regională care are uh, o activitate în, la nivelul uh, organizațiilor internaționale și ar trebui să promoveze mai mult drepturile omului. Acum avem Serviciul European de Acțiune Externă și ar trebui să utilizăm această șansă pentru ca uh, activitatea noastră să aibă și rezultatele pe care le scontăm. Salut acest lucru și Salut de asemenea uh, angajamentul pe care vi l-ați luat, doamnă Barone Ashton, în vederea respectării drepturilor omului. Însă, nu știu dacă aceste structuri planificate în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă vor avea o activitate eficientă, pentru că există un pericol real că vor exista mai puține resurse decât până acum și că până la urmă nu vom avea o politică europeană uh, vizibilă și uh, tangibilă în domeniul drepturilor omului. Uh, iar dacă nu avem persoane, nu avem structuri la cel mai înalt nivel care să reprezinte drepturile omului, atunci politica noastră nu va avea niciun efect. Aceasta nu, ea, nu va duce ea singură la rezultate. Avem nevoie de o echipă de experți la cel mai înalt nivel. Trebuie să luăm în considerare toți actorii la nivel internațional și doar apoi se poate include aspectul drepturilor omului în toate domeniile de politică și ar fi cu totul de neînțeles, neprofesionist și ar fi un regres dacă am pune accentul numai pe această politică de mainstreaming, de includerea drepturilor omului în celelalte politici. Pentru că oamenii care, ale căror drepturi sunt încălcate se așteaptă la o politică eficientă și nu la o uh, gestionare administrativă a acestui subiect. Mulțumesc! La parola Mulțumesc, are cuvântul domnul Tanok, un minut și jumătate. Doamnă președinte, o felicit pe doamna Laima Andrichene pentru acest raport echilibrat. Grupul meu este angajat pentru promovarea drepturilor omului în întreaga lume. Cu toate acestea, recunoaștem că drepturile omului trebuie să fie oarecum echilibrate cu politica reală. Pentru că altfel, Uniunea Europeană nu ar avea un parteneriat strategic cu China, al cărui guvern nu respectă drepturile omului și libertățile esențiale. De asemenea, Uniunea Europeană are o datorie morală de a acorda ajutoare umanitare acestor țări, chiar dacă ele au un, uh, o, o istorie lamentabilă privind uh, drepturile omului, cum ar fi Pakistanul, de exemplu. Mă bucur totuși că acest raport subliniază și anumite țări care m-au îngrijorat foarte mult în cartiera mea. Vietnamul, Cuba, Venezuela, Iranul, Zimbabwe și Corea de Nord. Iar impunitatea din Rusia pentru adepții drepturilor omului de asemenea este uh, menționată. În acest raport se spune că democrația, dreptul omului și uh, libertatea economică merg mână în mână. Însă eu am îndoieli dacă Parlamentul votează legi internaționale condamnând anumite practici, dacă temeiul juridic nu este clar. De exemplu, mâine uh, Pedepsele cu lovirea cu bastonul în Malezia au fost uh, declarate de, de drept ilegale conform dreptului internațional, când, de fapt, temeiul juridic pentru acest lucru nu este deloc clar și cred că ar trebui să respectăm dreptul internațional. Mulțumesc. care cuvântul domnul Belder, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Drepturile fundamentale trebuie respectate, dar acest lucru este imposibil dacă nu ne uităm și la ce se întâmplă în propria noastră curte. Avem raportul doamnei Andrichene cu apeluri foarte clare. Din punctul meu de vedere, cel mai important este să se respecte libertatea de cult. Au fost enumerate nenumărate um, încălcări ale acestei libertăți peste tot în lume în relațiile diplomatice trebuie să se vorbească clar despre aceste lucruri. De exemplu, domnul Fenger este un avocat al drepturilor omului din uh, uh, Beijing și care este în continuare în arest la domiciliu. El este persecutat de serviciile de securitate din China. Și atunci uh, Comisia și doamna înalt reprezentant trebuie să denunțe asemenea situații ca să nu ne mai gândim despre acele persoane care sunt condamnate la moarte uh, în Pakistan pentru o așa zisă blasfemie. Ministrul de Externe al Pakistanului nu spune decât că se va efectua o anchetă în baza legilor tradiționale din Pakistan uh, în ce privește blasfemia. Liderii europeni trebuie să protesteze împotriva acestei stări de fapt. Există o întreagă altă serie de încălcări a acestor drepturi în republicile islamice. Dragi colegi, doamnă înalt reprezentant, avem încă foarte multe lucruri de făcut în ce privește respectarea drepturilor omului. Mulțumesc că acum are cuvântul domnul Mölzer. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă China solicită să boicotăm decernarea premiului Nobel pentru pace și apoi Irakul și Afganistanul, care au uh, uh, interese economice și militare, răspund, atunci, pentru mine, devine foarte clar că guvernele islamice nu au nimic de a face cu respectarea drepturilor omului. Să nu uităm de, cea, să nu uităm de cazurile de uh, oprimare a creștinilor din Orientul Mijlociu și din uh, țări uh, islamice. Uh, să nu uităm de toate problemele legate de violența împotriva femeilor, de utilizarea sharia. Nu putem să rămânem uh, în continuare um, imobili, să nu luăm acțiune, să nu luăm poziție față de aceste chestiuni. Există anumite tradiții în zonele, în țările musul, musulmane, care tradiții nu respectă drepturile omului. Mulțumesc! Credo că, eh... Cred că domnul Cuca nu este în sală. La parola... De aceea îi dau cuvântul domnului Prodi, un minut și jumătate. Grazie. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Raportul Andrichene per ansamblu este unul de foarte bună calitate și grupul socialiștilor și democraticelor a încercat să-și aducă uh, contribuția la acest raport. Drepturile omului stau la baza construcției europene și respectarea lor este o realitate care nu poate să devină un compromis. Mondializarea, mutațiile care au loc în societatea noastră au schimbat complet datele problemei și trebuie să ne putem adapta. De aceea trebuie să garantăm drepturile fundamentale ale fiecărui individ, printre care și accesul la resursele naturale. Schimbările climatice uh, vor provoca un, un număr mare de schimbări în viitor ani, mai ales un număr foarte mare de refugiați. Vom avea noi fluxuri migratorii și trebuie să ne gândim la acest lucru pentru a concepe politici adecvate și pentru a putea garanta acestor persoane uh, gar, um, respectarea demnităților umane. Se vorbește deja despre acest concept de climate refugee, refugiat uh, uh, din cauza schimbărilor climatice. Eu am încercat prin amendamentele mele să inserez în uh, textul raportului referințe la acest tip de refugiați. Vă mulțumesc încă o dată pentru această dezbatere. Mulțumim. Acum are cuvântul uh, doamna Șache pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată înalt reprezentant, E o zi specială de decernarea premiului Saharov, însă avem mult mai multe de făcut și aș vrea să subliniez câteva elemente din acest raport atât de bine scris și de cuprinzător. Trebuie să combatem impunitatea prin uh, Tribunalul Internațional. Făptașii trebuie aduși în fața justiției. E un proces îndelungat, însă în același timp cei care cred că democrațiile liberale tolerează încălcările Uh, deci dacă facem acest lucru, credibilitatea va avea de suferit. Cei care l-au ucis Cei care în Rusia l-au ucis pe avocatul Cărnițchi ar trebui aduși în fața justiției. Grație, la parola al... Vă mulțumesc, domnul Vandale, în un minut și jumătate. Voorzitter, de afgelopen decennia hebben we gezien dat op. Mulțumesc, doamnă președinte. În ultimele câteva decenii, situația drepturilor omului s-a îmbunătățit în multe locuri din lume. Mă gândesc aici la Europa de Est, la America. Acest lucru legat fiind de o mai puternică democrație și prosperitate. În țările dominate de islam am văzut de fapt opusul. În Egipt, Irak, Iran, Pakistan, Somalia, și în alte țări tot mai mulți creștini și membri ai altor uh, minorități religioase sunt uh, oprimați din ce în ce mai mult. Se vorbește aici despre blasfemie, de uh, hărțuiri de zi cu zi, de uh, crime uh, toate acestea se întâmplă în aceste țări și de foarte multe ori le sunt direcționate împotriva comunităților care trăiesc în aceste țări de mai multă vreme decât musulmanii înșiși. Deci acești oameni persecutați pentru credința lor sunt creștini și situația lor este cea mai gravă în țările islamice. Uniunea Europeană și statele membre trebuie să facă mai mult pentru a lupta împotriva persecuțiilor religioase. Ce veți face, doamnă Ashton, prin politică pentru a-i apăra pe creștini? Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Salavracos, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să o felicit pe doamna Andrichiene pentru acest raport atât de complet. Vreau să vă reamintesc, dragi colegi, că în urmă cu mai bine de 2000 de ani, vechii greci au spus că latinii și, și, uh, grecii și latinii aveau aceeași zicală, că um, omul este un lup pentru om. Acum mă întreb dacă era vorba despre o, o pură afirmație retorică sau dacă ei chiar n-aveau dreptate eu cred că, din păcate, aveau dreptate, dacă ne uităm la situația drepturilor omului din lume. Și, din nefericire, criza economică și financiară, care a afectat întregul glob, a adus cu sine multe alte probleme și agravarea situației drepturilor omului. Drepturile omului au fost și ele afectate. Dar, doamnă președintă, doamnă Ashton, nu putem să ne mulțumim cu declarații pompoase. Trebuie să facem pași concreți, să luăm măsuri pentru a asigura protecția socială, a lupta pentru incluziunea socială și pentru a lupta împotriva uh, ratei șomajului printre tineri. Nu ai nevoie de un loc de muncă numai pentru a câștiga bani, ci și pentru a putea trăi în demnitate. Mulțumim. Acum, doamna Vetman, un minut. Mulțumesc. O civilizație nu se măsoară doar prin progresul tehnologic și bunăstare, ci, din ce în ce mai mult, se măsoară prin respectarea drepturilor omului. Acest citat este dintr-o emisiune pe tema drepturilor omului în secolul 21 și ar trebui să ne fie uh, un avertisment. Credibilitatea Uniunii Europene în acest domeniu nu este de la sine înțeleasă și totuși politica noastră nu este una care să măsoare cu aceeași măsură. Trebuie să avem foarte mare grijă. Cuvintele pe care le spunem, acestea care se găsesc în textul pe care vom adopta mâine după masă, trebuie să fie urmate de fapte. Drepturile omului trebuie să se concretizeze în întreaga politică externă a Uniunii Europene. Și eu consider că ar trebui să revizuim eficacitatea tuturor instrumentelor ale Uniunii Europene în acest domeniu, pentru că este foarte clar că nu lipsește uh, voința politică, ci lipsește uh, punerea lor în aplicare, punerea în aplicare acestor uh, angajamente. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Micolașic, un minut și jumătate. Grație. Um, vajena, pani prețetchinea, vajena... Vă mulțumesc. Doamnă președinte, doamnă Ashton, dragi colegi, Uniunea Europeană se bazează pe valori cum ar fi democrația, libertatea, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului. Însă, dacă Uniunea vrea să joace un rol important în ceea ce privește promovarea drepturilor omului la nivel internațional, trebuie să aibă o politică externă foarte coerentă la care să contribuie toate statele membre. Toate statele membre. Intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona e o șansă unică de a progresa semnificativ în acest domeniu. Și toate politicile, inclusiv cea externă, ar trebui să țină cont de această dimensiune a drepturilor omului. Serviciul European de Acțiune Externă, de exemplu, trebuie să aibă o fațetă clară de drepturi ale omului. De asemenea, crearea unui uh, raportor special pentru drepturile omului ar crește vizibilitatea noastră în domeniu. Aș vrea să o felicit pe doamna Andrichiene pentru munca ei deosebită la raportul privind situația drepturilor omului în 2008-2009. Acest uh, raport ne oferă o privire de ansamblu asupra activităților întreprinse în acest domeniu de Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Care cuvântul domnul Cashman? Un minut și jumătate. Thank you, President. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și vreau să-i mulțumesc, doamnei raportor, pentru acest raport. Doamne Ashton, mă bucur că dumneavoastră ocupați această funcție, pentru că s-a dovedit că nu ezitați uh, a vorbi în numele acelora care nu mai au dreptul să vorbească și a căror drepturi au fost complet încălcate. Aceste drepturi sunt universale, însă, din păcate, caracterul acesta universal se prăbușește peste tot în lume. Avem țările din regiunea Africei, a Caraibelor și a Pacificului, unde drepturile persoanelor homosexuale, transexuale nu sunt respectate și se pune întrebarea dacă uh, chiar merită uh, să fie respectați, dacă chiar au drepturi. Trebuie ca în Serviciul European de Acțiune Externă să se țină cont de aceste realități și trebuie să existe coerență între politica de dezvoltare, politica economică și politica externă în general. Articolul 2 din Convenția Drepturilor Omului practic nu a fost niciodată aplicat. Parlamentul face recomandări, dar Consiliul dă înapoi. Eu aștept cu nerăbdare să văd că veți fi un lider puternic și veți vorbi întotdeauna cu fermitate pentru a apăra drepturile omului. Eu mi-aș dori să existe un uh, instrument, o cutie cu instrumente, ca să spun așa, pentru apărarea uh, um, populațiilor uh, homosexuale, uh, transexuale și așa mai departe. Noi avem încredere în dumneavoastră, știm că sunteți o persoană competentă și Parlamentul vă va sprijini. Vă mulțumesc! Mulțumim, acum are cuvântul domnul Macmillan Scott un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbesc în numele vorbesc ca și vicepreședinte al Parlamentului European pentru drepturile omului și vreau să-i mulțumesc doamnei Andrichiene pentru susținere. Doamna Ashton, Lady Ashton, în discursul său, a vorbit despre noua structură sau noile structuri din Serviciul European de Acțiune Externă. Acum mai mulți ani, când mi-am început activitatea, am crezut că e nevoie de o structură care să se ocupe de democrație și drepturile omului. Ceea ce există. Dar Lady Ashton dorește, Comisia Europeană dorea să um, abolească această structură și să uh, se ocupe pe politici de drepturile omului. Ceea ce vorbește, uh, despre ceea ce vorbește doamna Ashton, uh, cred că e problematic. E nevoie de, o, de structuri în cadrul serviciului, serviciului European de Acțiune Externă, pentru că dacă nu, atunci politica noastră nu va avea fermitate. Și vreau să mă refer la un singur lucru. Sunt aproximativ o mie de oameni uh, uniți peste Atlantic, politicieni, diplomați, funcționari civili, ONG-uri. Și atunci când toată lumea a fost de acord, când a ovaționat la decernarea premiului Nobel la Oslo, a fost atunci când s-a vorbit despre principiile democrației. Așadar, trebuie să promovăm niște principii foarte clare și așteptăm ca dumneavoastră, domnule Ashton, să o faceți. Mulțumesc! Grație la parola. Vă mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Poreva, un minut. Pani Przewodnicząca, Wysoka Przedstawiciel, rzeczywiście sprawozdanie... Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, raportul doamnei Andrichene este foarte complex și foarte gros, dar, după părerea mea, nu s-a vorbit despre toate aspectele încălcării drepturilor omului. Se vorbește mult despre discriminarea creștinilor, nu numai în țările terțe, dar și în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană are instrumente politice și diplomatice suficiente pentru a lupta împotriva unei asemenea fenomen, pentru a condamna în mod uh, hotărât, în mod categoric, asemenea evoluții. Însă Uniunea Europeană nu ar trebui să uite încălcările drepturilor omului din Rusia Acordul de parteneriat cu Rusia care este negociat acum ne dă o oportunitate deosebită pentru a vorbi în mod deschis și concret despre situația drepturilor omului din această țară. Nu trebuie să uităm toate persoanele în Rusia care sunt victima discriminării. Reprezentanța ONG-urilor, oameni de afaceri, apărători ai drepturilor omului. Ei sunt uh, uh, persecutați, discriminați, pur și simplu pentru că au curajul de a cere să li se spună adevărul despre felul în care funcționează statul lor. Mulțumim acum domnul Campbell pentru un minut. Cu toții suntem uniți pentru a, condamna abuzuri clare în țări precum China și și alte țări, ar trebui de asemenea să ne dăm seama că avem Carta Drepturilor Fundamentale cu care ne lăudăm. Avem CEDO peste drum, care dorește să le dea deținuților din închisorile britanice dreptul de vot, pedofililor și altora de, de apa lor. Avem și legislație națională, cum ar fi Human Rights Act din Marea Britanie, care le permite teroriștilor și uh, criminalilor să rămână pe teritoriul uh, uh, Marii Britanii, deoarece drepturile lor sunt mai importante decât cele ale cetățenilor pe care ei îi amenință. Această cauză nobilă a drepturilor omului a intrat într-o spirală negativă în care sunt implicați uh, sute de activiști, de jurnaliști la ACOM și trebuie să-i punem capăt. Vă mulțumesc, domnul Obermeier, un minut. Danke, Frau Präsidentin. Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană dorește să se implice mai mult în respectarea drepturilor omului și vrea să se uh, exprime și cu privire la discriminarea creștinilor, minorităților creștine. Acesta este un pas în direcția bună. Trebuie să creștem contactele cu țările în care creștinii sunt urmăriți. Egipt, uh, Iran, Irak și în Turcia chiar uh, creștinii uneori abia reușesc să supraviețuiască și psihic și fizic. Aceste țări Uh, trebuie să respecte drepturile minorităților religioase. Trebuie să le convingem, chiar și prin forță, să facem acest lucru. E nevoie de instrumente de presiune, însă trebuie să avem, să avem niște acțiuni concrete. Nu trebuie să finanțăm, să lăsăm să curgă niciun ban către țările care nu respectă drepturile oamenilor și drepturile minorităților, inclusiv ale și mai ales ale creștinilor atunci când uh, argumentele umanitare nu sunt suficiente, banii vor fi foarte eficienți. Mulțumesc! De la o... Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Gal, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte! Stimată doamnă Ashton, în primul rând, permiteți-mi să o felicit pe colega mea, doamna Andrichene, pentru activitatea excelentă. Am văzut un număr record de amendamente care au fost depuse, ceea ce a dus la uh, îngreunarea a sarcinii doamnei Andrichene. Eu mă bucur că acest raport subliniază grupurile care sunt cele mai vulnerabile, care au nevoie de protecție, cea mai mare nevoie de protecție, popoarele indigene, minoritățile naționale, copiii. Eu cred că mesajele cuprinse în acest document cu privire la Serviciul de Acțiune Externă și sarcinile acestuia și structurile acestuia au fost salutate într-un spirit deschis. Și cred că eforturile doamnei Ashton vor fi foarte importante pe viitor drepturile omului trebuie să se găsească în toate politicile Uniunii Europene și aceasta va fi una dintre activitățile de bază ale Serviciului de Acțiune Externă. Trebuie să ne asigurăm că avem acțiuni coerente și trebuie să monitorizăm toate eșecurile în aplicarea acestui spirit pe care l-am adoptat. Dacă nu, atunci credibilitatea noastră va pierde. Această dezbatere are loc în plenară o dată pe an și dacă ne uităm la documentul pe care tocmai l-am votat, acesta promovează, ajută promovarea drepturilor omului în lume. Noi dorim să transmitem un mesaj și anume că este foarte important ca drepturile fundamentale să fie protejate și în interiorul și în exteriorul Uniunii Europene și trebuie să evităm utilizarea de standarde duble. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Migalski un minut. Vă mulțumesc. Doamnă președinte, doamnă înalt reprezentant, dragi colegi, sunt mulțumit deoarece Respectarea drepturilor omului este una dintre misiunile Serviciului European de Acțiune Externă. Este o veste bună și toate instrumentele disponibile vor trebui folosite pentru a apăra pe toți cei care uh, apără drepturile omului. Îmi pare rău că în acest raport nu se vorbește mai mult despre uh, Rusia. Există anumite alineate, dar nu suficiente. Au fost enumerate mai multe cazuri a apărătorilor drepturilor omului care au fost evocate la uh, Bruxelles. Eu cred că, tocmai din acest motiv, acest raport trebuie sprijinit, trebuie să votăm pentru el deoarece se vorbește astfel și despre aceste persoane și vreau să lansez un apel către doamna Ashton să nu le uite nici ea. Mulțumesc care cuvântul domnul Sonic pentru minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Dezbaterea cu privire la acest raport, care se referă la drepturile omului în anul 2009, se leagă, de fapt, de o realitate foarte tristă, și anume laureatul premiului Nobel Liu Xiaobo și alți oameni și domnul Farinias, de exemplu, care nu au putut să se deplaseze pentru a-și primi premiile. Am uh, discutat ieri cu episcop din Irak, care ne-au spus că în continuare sunt martorii unor persecutări ale creștinilor, au existat uh, atacuri asupra catedralei din Bagdad, ceea ce arată că există probleme cu, în respectarea drepturilor omului, probleme la care Uniunea Europeană trebuie să reacționeze. Doresc să semnez și eu apelul lui Ierzy Buzek, care a spus că atentatele, atacurile asupra creștinilor din Irak ar trebui să fie o prioritate pentru noi nu putem să lăsăm ca acești oameni să fie considerați cetățeni de mâna a doua. Singurul seminar uh, uh, de pregătire a preoților din această țară, preoții creștini, este închis în continuare. Trebuie să facem ceva pentru ca situația să se îmbunătățească. Trebuie să acționăm la nivel internațional și să luăm în considerare și uh, situația de securitate. Aceasta trebuie să fie, să fie îmbunătățită ca parte din politica externă a Uniunii Europene. Mulțumesc, domnul Țanichi, un minut și jumătate. Grazie, președinte. Doamna Țanichi, vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Ashton, dragi colegi. În calitatea mea de vicepreședinte a Comisiei Dezvoltare, mă ocup de problemele din foarte multe țări, mai ales țări din Africa și acolo drepturile omului în mod regulat sunt uh, violate, călcate în picioare sau chiar uitate cu totul. Chiar duminica trecută m-am întors dintr-o misiune în Republica Democratică Congo, unde, dincolo de întâlnirile cu diferite autorități, am vorbit și cu reprezentanții ONG-urilor care sunt prezente în această țară și Trebuie să spun că aceste ONG-uri lucrează foarte bine. M-am întâlnit cu victime ale violului, pentru că în această țară violul este o armă. Multe uh, grupuri înarmate continuă să practice violul în masă și alte crime împotriva societății civile, deci împotriva femeilor, bătrânilor și copiilor. Am vrut să vorbesc despre Republica Democratică Congo pentru că era pentru mine o amintire recentă, dar de fapt vreau să lansez un apel pentru a se condamna aceste uh, încălcări brutale ale drepturilor femeilor. Comunitatea internațională trebuie neapărat să acorde mai multe fonduri tuturor proiectelor care vor să le apere pe femei de violuri și de alte forme de violență, precum uh, mutilările genitale este o altă formă foarte gravă de încălcare a drepturilor omului și mai ales a integrității fizice a femeilor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim. Acum are cuvântul doamna Matera pentru minut și jumătate. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Ashton. Odată cu crearea Serviciului European de Acțiune Externă, avem o ocazie istorică pentru a ne ocupa de toate problemele din domeniul uh, drepturilor omului și a democrației. Trebuie să facem în așa fel încât respectarea și promovarea drepturilor omului să se afle în centrul tuturor uh, politicilor externe ale Uniunii Europene. Îmi doresc să existe o mai mare sinergie între diferitele delegații ale Uniunii Europene și ale ambasadelor statelor membre, astfel încât să se adopteze o strategie per țară în domeniul drepturilor omului pentru că trebuie să ținem cont de specificitățile fiecarei țări în parte. În multe țări, pedeapsa cu moartea încă este legală și alte forme foarte inumane de aplicare ale legii persistă. Vedem uh, persecuțiile care au loc în Belarus. Aici încă se aplică pedeapsa cu moartea și este ultima țară din Europa în care acest lucru mai este posibil. Să nu uităm nici uh, uh, încălcările drepturilor femeilor și mai ales faptul că ele sunt victimele mutilărilor genitale trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru ca rezoluția ONU în care se cere un moratoriu internațional asupra mutilărilor genitale să fie pusă în aplicare. Închei spunând că trebuie neapărat să ne intensificăm eforturile, lucru valabil atât pentru Comisia cât și pentru Consiliu, pentru a apăra și pentru a ă, transmite în cât mai multe locuri raportul nostru asupra drepturilor omului în anul 2009. Începem procedura catch de aia. Am primit 15 cereri uh, și nu știu dacă toată lumea va putea să ia cuvântul, dar începem cu domnul Sogor. Elnök asszony, főképviselő asszony, hangsúlyozni szeretném, hogy bár az... Vă mulțumesc. Stimată doamnă Ashton, aș vrea să subliniez faptul că, deși în multe domenii Uniunea Europeană e un exemplu de integrare, există țări care sunt în urmă, dacă e să le comparăm cu ce se întâmplă în cadrul altor organizații internaționale. Deci cer să uh, se ratifice convențiile Consiliului Europei, precum și protocolul anexat. Aș vrea să mă refer de asemenea la protecția minorităților naționale, la Convenția Cadru și la Carta privind drepturile Uh, privind limbile minoritare. Dacă vrem să fim exemplari în ceea ce privește drepturile omului, trebuie să armonizăm mai bine activitățile diferitelor uh, organizații internaționale. singura garanție de progres. Grație. Vă mulțumesc. Doamna Copa. Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană, pe baza principiilor sale, protejează drepturile omului în lume, însă avem foarte mult de lucru și cred că tratatul de la Lisabona trebuie să ne crească eficiența în acest domeniu. Suntem convinși cu toții în Parlamentul European că trebuie să acționăm pentru apărarea drepturilor omului. Trebuie să se implementeze corect instrumentele pe care le avem deja, având astfel un cadru pentru această protecție. Mai ales trebuie să ratificăm toate convențiile internaționale existente cu privire la drepturile omului și să includem clauze în acordurile comerciale cu țările din uh, întreaga lume. Aceștia ar fi pași în direcția bună. Cred că trebuie să ne asigurăm că femeile și fetele, drepturile acestora sunt protejate, mai ales drepturile sexuale și de reproducere. Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Parvanova. Thank you, Madam President. Vă mulțumesc. Ca partea dezbaterii noastre de astăzi privind drepturile omului, aș vrea să mă refer la situația femeilor în zone de conflict, mai ales în Congo, Fâșia Gaza și în Iran. Nu trebuie să lăsăm în urmă aceste probleme. Femeile și copiii sunt printre cei mai afectați de situațiile de conflict și nu trebuie să permitem încălcări ale drepturilor omului, considerând acestea ca fiind chestiuni secundare. Drepturile femeilor trebuie apărate în politicile noastre. Statutul femeilor în Statutul femei în multe țări terțe e sacrificat pe altarul uh, intereselor economice ale statelor membre. Cerem să se ia măsuri concrete pentru ca principiile Uniunii Europene să fie incluse în acțiunile sale și să promovăm într-adevăr drepturile omului, axându-ne mai ales pe drepturile femeii. Grazie, la parola all'onorevole. Mulțumesc, doamna Lunacek. No, e, eh, la parola all'onorevole. Noi în sală, atunci domnul uh, Tavares. Signora reprezentant. Vă mulțumesc. Doamna înalt reprezentant, atunci când vă întâlniți cu reprezentanța ai guvernelor europene, precum guvernul francez și guvernul portughez, da, reia oratorul. Ce spuneți dumneavoastră atunci când vedeți acțiunile unor guverne europene, precum guvernul francez și portughez, nu dau voie oamenilor să manifeste pentru a nu deranja vizitele oficiale ale uh, președintelui chinez. Nu aveți senzația că există mai multe voci în Europa atunci când se vorbește despre China? De ce vă așezați pe băncile Consiliului? Care este baza constituțională a acestei alegeri? Eu mi-aș dori ca drepturile omului să fie o prioritate zilnică pentru diplomația europeană n-ar trebui să fie a doua, a treia sau uh, a cincea prioritate, ci prima pe listă. Diplomația europeană ar trebui să se gândească la drepturile omului 24 de ore din 24. Nu credeți că a venit momentul să se întâmple astfel și să creați cu adevărat un post de înalt reprezentant pentru drepturile omului? Mulțumesc că acum are cuvântul domnul Brons. Mulțumesc atunci când am văzut înregistrarea domnului, de partea domnului Farinas din Cuba, m-am, a fost surprins că el s-a identificat de un uh, opozant non-violent al regimului la putere. Cred că este foarte important să respectăm drepturile omului care nu comit violență și nici nu încurajează violența. Însă, în primul rând, trebuie să recunoaștem faptul că în anumite țări europene oamenii sunt persecutați pentru că au opinii politice diferite, cum este domnul Gerd Wilders în Olanda. Sau, uh, de asemenea, academicieni. Un partid politic fără legături violente a fost interzis în Belgia și există o încercare, a existat o încercare și în Germania care a căzut pentru că Curtea Constituțională a descoperit că dovezile erau fabricate de agenții secreți. În Regatul Unit există de asemenea un, o astfel de acțiune pentru împotriva partidului nostru, pentru a ne interzice activitatea. Mulțumesc, domnul Iacolino. Vă mulțumesc, doamnă președinte, Stimată doamnă Ashton, politica pentru respectarea drepturilor omului în Europa este subiectul raportului doamnei Andrichene care trebuie susținut. Încă o dată vedem ce mult drum mai avem de făcut. Serviciul European de Acțiune Externă poate să-și desfășoare propriile activități într-un mod eficient numai dacă va ține cont și de respectarea drepturilor omului. Avem nevoie de o politică bine structurată, de o politică fermă. Trebuie cu adevărat să respectăm drepturile omului, a tinerilor, a femeilor, a copiilor, a vârstnicilor, indiferent care este orientarea lor politică, religioasă sau sexuală toate drepturile trebuie protejate pentru ca cu toții să aibă dreptul să-și exprime gândirea. Astăzi, acest Parlament a adoptat mai multe texte importante și eu rețin faptul că numai în cadrul unui dialog sincer și puternic cu țări terțe vom reuși să asigurăm această protecție indispensabilă pentru drepturile omului. Mulțumim. Acum are cuvântul domnul Mavro Nicolas mă bucur uh, enorm faptul că vă pot asculta astăzi aici. Mi-a plăcut foarte mult când ați spus că sunteți pentru aplicarea drepturilor fundamentale și a drepturilor omului și uh, că noi, Uniunea Europeană, ar trebui să cooperăm cât mai mult pentru respectarea acestor principii și libertăți comune la nivel internațional. Asta tocmai pentru a putea juca uh, rolul pozitiv despre care vorbeam. Noi dorim să se creeze un organ de supraveghere și de protecție a drepturilor omului la nivel uh, instituțional. Doamnă Ashton, trebuie să vedem ce se întâmplă înainte, dar să vedem ce se întâmplă și în UE. Deci în Cipru avem 200 de mii de refugiați greco-ciprioți cărora li s-a refuzat dreptul fundamental de a se întoarce la ei acasă. Avem de asemenea și o comunitate de uh, turci ciprioți, o parte a teritoriului care este ocupat de Turcia. Deci vă rog să vă gândiți la situația noastră excepțională. Vă mulțumesc, domnul Schmidt. Intervenție fără microfon. Micro. Sorry. Îmi cer scuze. Iau din nou de la capăt. Astăzi am decernat premiul Saharov, dar uh, nu trebuie să uităm faptul că sunt atâtea alte persoane care au fost și candidate pentru a obține premiul Saharov și care se află în închisoare. Iar în ce privește Convenția Europeană asupra drepturilor omului, da, am adoptată, dar acum ar trebui să dovedim că ne respectăm angajamentele în ce privește drepturile omului și acest lucru chiar și în afara granițelor Uniunii Europene. Stimată doamna Ashton, vă rog din suflet să folosiți oportunitatea creată de uh, Serviciul European de Acțiune Externă pentru a cere eliberarea lui David Isaac, care este un cetățean european. Trebuie să luăm lucrurile foarte în serios și trebuie să transmitem un mesaj serios președintelui Eritrei. Trebuie fixată o precondiție înaintea încheierei oricărei negocieri cu această țară și această precondiție trebuie să fie eliberarea domnului Isaac. Eu cred în dumneavoastră, doamnă Ashton. Grazie, la parola all'onorevole Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Gzip. Dziękuję, pani przewodnicząca. Najpierw... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând aș vrea să mulțumesc doamnei Andrichiene pentru raportul pe care ni l-a prezentat Aș dori de asemenea să spun că după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, în domeniul drepturilor omului, situația s-a schimbat. Și trebuie să ne întrebăm cum vom utiliza acest instrument, nu doar pentru drepturile omului, ci și pentru politicile comerciale. Sunt importante drepturile omului pentru partenerii noștri? Răspunsul trebuie să fie da și faptul că astăzi am uh, acordat premiul Zaharov, cui l-am acordat, ne arată că acest lucru este important. Drepturile creștinilor în întreaga lume. Am, avem multe exemple de creștini care sunt persecutați, de aceea trebuie să acționăm foarte ferm și cred că este important să lucrăm cu ONU, Consiliul Europei, OSCE și cu ombudsmanul în Consiliul Europei și în multe state membre, pentru că există foarte multe exemple bune în ceea ce privește modificarea uh, situației drepturilor omului. Mulțumesc, domnul Oioland, acum. Thank you, Madam President, Lady Ashton. Mulțumesc, doamnă președinte. Lady Ashton, cu toate că raportul uh, cuprinde foarte multe chestiuni semnificative, m-aș uh, limita doar la cazul lui Sergei Magnetsky. Tragedia sa reprezintă Uh, un simbol pentru multe alte cazuri similare, care însă până acum nu au fost cunoscute opinie publice. Trebuie să le arătăm foarte clar autorităților rusești că aceste cazuri trebuie să fie investigate în conformitate cu principiile statului de drept. În ce privește uh, uh, uh procurorii uh, care i-au instrumentat cazul, aceștia au fost promovați este un caz uh, care nici cum nu poate să fie trecut cu vederea de către noi și nu putem sta cu brațele în sân și doar să privim la cum evoluează aceste cazuri în Federația Rusă. De aceea, stimați colegi, vă încurajez să susțineți amendamentul 35 care eh, cheamă la implicarea unor sancțiuni unor funcționari ruși în legătură cu cazul Sergei Magnitsky. Mulțumesc! Doamnă președinte, mulțumesc, doamna Protașviț. Dziękuję pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de membru în subcomisia pentru drepturile omului, aș dori să o felicit pe doamna Andrichiene pentru acest raport foarte bun. Cu toate acestea, în calitate de președinte al Delegației de Cooperare cu Belarusul, aș dori să vă spun că sunt foarte mulțumită de, mulțumit de situația din această țară, mai ales în contextul uh, restri, restrângerii dreptului la asociere și faptului că există în continuare probleme cu minoritățile etnice. Sunt de asemenea foarte mulțumit să văd uh, și uh, mențiunea cu privire la restrângerea accesului la internet. Belarusul este un exemplu foarte cunoscut. Contez pe dumneavoastră, doamnă Ashton, și contez că dumneavoastră veți sprijini acest dialog în cadrul acestei uh, dezbateri pe tema drepturilor omului în Belarus. De asemenea, mă aștept de la dumneavoastră ca dumneavoastră să faceți presiune asupra celor care doresc să restrângă libertatea presiunii. Mulțumesc, doamna Hautala, are cuvântul. Uh, um, Doamnă președinte, aș vrea să mă refer la subiectul care a fost menționat de mai mulți colegi, și anume încălcarea drepturilor creștinilor. În numele consecvenței, aș vrea ca colegii să se intereseze și de încălcarea drepturilor reprezentanților altor religii, fiindcă adesea ni se spune din partea altor țări că suntem uh, parțiali. Și cred că Până la urmă, importantă este coerența și credibilitatea. Și sper ca linia directoare a UE, și anume politica privind drepturile omului, să fie una în care se evită duplele standarde și Parlamentul să respecte acest lucru. În final, aș vrea să o rog pe doamna baronă Ashton să răspundă la întrebările pe care le-am pus în ceea ce privește noile structuri ale drepturilor omului în Serviciul de Acțiune Externă, așa cum vor fi ele reflectate în activitățile din următoarele săptămâni. Mulțumesc. Acum dăm cuvântul vicepreședintei Ashton. Aveți cuvântul. Thank you very much, Madam President, and thank you for all the... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru toate contribuțiile la această dezbatere foarte utilă. Acum mă aflu pe partea Consiliului. De fapt, ieri, mai devreme eram pe partea Comisiei și exact asta este ceea ce și fac. Mă, încerc să mă uh, mișc între cele două poziții și să colaborăm cât mai bine. Vreau să-i mulțumesc în primul rând doamnei Andrichiene foarte mult pentru activitatea pe care a depus-o și vreau să o felicit pentru acest raport care este extrem de util. Dacă îmi permiteți, voi răspunde în trei blocuri tematice. În primul rând, voi începe cu ceea ce doamna Hautala a spus la sfârșit și, de fapt, repetând ceea ce au zis alți colegi înainte. Aș vrea să vă spun mai întâi foarte clar. Eu vreau să vorbesc despre mainstreaming pentru că am văzut multe lucruri la mine în viața mea și anume cum, de exemplu, drepturile omului au fost uh, considerate ca un subiect minor și uh, de multe ori au fost complet ignorate. Nu vreau să vă sugerez ceea ce făcea Uniunea Europeană înainte, ci vreau să vă spun că ceea ce s-a întâmplat înainte în multe cazuri nu poate să se mai repete. Vom vedea acest lucru atunci când vom finaliza această strategie și vom vedea că drepturile omului trebuie să fie recunoscute în toate structurile pe care le creăm și trebuie să ne asigurăm să avem expertiza în acest domeniu pentru ca să putem oferi serviciile acestea. Nu aș vrea să stăm și să privim lucrurile dintr-un colț, aș vrea să ne implicăm și vreau nu neapărat un fir roșu, ci mai degrabă un fir argintiu care să se vadă foarte clar pentru toată lumea, să vă se vadă care este direcția noastră. Aceasta este obiectivul meu pentru mandatul pe care îl am și cred că voi face tot posibilul pentru a obține acest obiectiv. Sigur că lucrurile însă durează și nu vom putea face exact cum dorim. Dar pentru mine este foarte important ca Parlamentul European să înțeleagă ceea ce încerc eu să fac și vreau să vă asigur că știu că este responsabilitatea tuturor. Da, este nevoie de monitorizare, este nevoie de expertiză, dar nu numai unele persoane trebuie să fie implicate în acest domeniu în Serviciul de Acțiune Externă, ci toată lumea are această răspundere. În al doilea rând, veți vedea structura Serviciului de Acțiune Externă în curând, toată lumea va putea să vizioneze această structură în mod public. În ceea ce privește președinții grupurilor de lucru, vom face propuneri de numiri. Eu voi numi președinții grupurilor de lucru care vor fi responsabili cu drepturile omului. Și acum vreau să revin la punctul care s-a menționat, dacă capitalele ar trebui să aibă oameni din capitală care să lucreze sau dacă ar trebui să bazăm aceste lucruri la Bruxelles. Și în legătură cu structurile uh, am făcut deja programul de formare pentru șefii de delegații și una dintre sesiunile de pregătire era despre drepturile omului, pentru ca să fie foarte clar răspunderea lor și care sunt așteptările noastre de la ei. Deci vă rog, acceptați că este vorba aici de un nucleu important al acestei structuri, dar voi face tot posibilul ca toată lumea să se simtă responsabilă. Un al doilea punct uh, era, uh, se refera la aria de aplicabilitate a acestei probleme. Bineînțeles că este un lucru important și noi la Consiliul GAERC în săptămâna aceasta am discutat despre acest subiect. Colegii au menționat uh, nevoia de a discuta despre drepturile femeilor, a copiilor, a uh, lesbienelor și a homosexualilor și a uh, altor uh, categorii defavorizate. În orice caz, trebuie să înțelegem că drepturile omului, drepturile fundamentale trebuie să fie întotdeauna o parte din dezbatere. Trebuie, deci, să ținem cont de acest criteriu. Cineva care este o ființă umană, indiferent în ce situație, este în drept să apeleze la aceste drepturi fundamentale. Am uh, văzut deja că lucrurile evaluează și știm că noi jucăm un rol important aici. Este vorba aici mai ales de aspectele internaționale. Mă gândesc aici, de exemplu, la Curtea Internațională care a recunoscut uh, patru țări în acest an și statutul lor a fost ratificat. Este important însă să mergem să cerem tuturor miniștrilor din aceste țări să ratifice toate convențiile existente în acest domeniu. De asemenea, la adunarea generală a ONU trebuie să se vorbească mai mult despre importanța de a susține moratariul împotriva pedepsei capitale. Aceasta este o parte esențială a activității noastre. Este ceva universal, toată lumea crede în acest principiu și eu cred că trebuie să fim consecvenți. Deci, trei domenii. În primul rând, să ne asigurăm de structurile serviciului pentru ca oamenii care lucrează acolo să înțeleagă ceea ce fac. În al doilea rând, să ne asigurăm că acoperim pe toată lumea în ceea ce privește drepturile omului. Și trei, felul în care putem într-adevăr să facem o diferență. Și ceea ce vreau să spun mai mult decât orice este că la revizuirea structurilor noastre trebuie să ne gândim cum putem să ne transmitem mesajele mai bine într-o manieră inovatoare. Vreau să încercăm să fim creativi, lucrând cu oamenii la fața locului în țările noastre cu care lucrăm, unde uh, lucrăm cu activiști în domeniul drepturilor omului, să încercăm să fim inovatori și să încercăm să găsim noi metode de transmitere a mesajelor noastre. Este extrem de important ca aceste afirmații să fie făcute tot timpul de către cele 27 de state membre, de către instituțiile europene. Să încercăm deci să vedem cum putem obține maximul din faptul, uh, din transmiterea acestui mesaj prin uh, comunicare care să într-adevăr să facă o adevărată diferență. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte, și acum în final îi dau cuvântul doamnei Andrichene, raportoare. Pour deux minutes. Vă mulțumesc, președinte. Mai întâi mi s-a spus că, din păcate, interpretarea înspre limba engleză a discursului meu nu a fost uh, tocmai corectă și îmi pare foarte rău pentru acest lucru. De aceea voi traduce discursul meu uh, în uh, limba engleză eu însumi și îl voi trimite ulterior tuturor colegilor mei. În al doilea rând, Aș dori să mulțumesc tuturor uh, colegilor care au participat la dezbaterea de astăzi. Le mulțumesc pentru evaluările uh, pozitive, dar și pentru remarcile critice. Colegilor mei Obermeier și Perebel, care au vorbit despre problemele minorităților și că această problemă nu ar fi uh, inclusă în raport, uh, le spu, amintesc doar aliniatul 126, care Uh, vorbește tocmai despre această probleme. Uh, de asemenea, este menționată și problema libertății uh, de credință și religioase. Vreau să vă asigur, doamnă Ashton, că Parlamentul European va urmări cu mare acți- atenție acțiunile Serviciului de Acțiune Externă și va critica ineficacitatea și inacțiunea Uh, lipsa de acțiune a uh, uh, departamentului dumneavoastră, a serviciului dumneavoastră în domeniul drepturilor omului. Regretăm că încă nu ați formulat niște indicatori foarte clari în domeniul drepturilor omului. Ne-am exprimat deja dezamăgirea în ce privește consultările privind dialogul în drepturile omului. Doamna Ashton, Parlamentul European a făcut multe eforturi pentru a ajunge la un consens în cele mai sensibile probleme legate de drepturile omului. Acum, Parlamentul European este unit în promovarea și apărarea drepturilor omului în toată lumea. În, tocmai în tocmai în ziua în care am aplaudat uh, Consiliul și Comisia, suntem uh, și un uh, actor uh, de care trebuie să țineți cont de acum încolo. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care au participat la această dezbatere. Mulțumim, doamne Andrichiene. Discuția s-a încheiat și votul va avea loc mâine la ora 12. Înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi, o mică comunicare. Autoritățile franceze ne-au informat